este un operator economic care să poată să răspundă în caz de neconformitate sau de vicii ale produsului. Este acea persoană responsabilă de informațiile privind conformitatea. Este inacceptabil să nu putem trage pe nimeni la răspundere atunci când detectăm astfel de produse. Îi vom proteja pe consumatorii care fac achiziții online, care trebuie să se bucure de același nivel de siguranță al produselor ca și cei care cumpără de pe uh, canalele tradiționale. În plus, trebuie să existe mai multă cooperare la nivel politic și operațional între autoritățile din statele membre pentru a construi strategii comune și pentru a garanta că există un sistem uniform și coerent de controle. În special, vrem să eliminăm acel port shopping, adică mai multe puncte de intrare uh, din care operatorii necinstiți pot să aleagă pe cel mai favorabil. De obicei îl aleg pe cel unde nu sunt deloc controle vamale sau sunt uh, unele de mântuială. Avem așadar norme armonizate pentru control la frontiere, metodologie comună privind stabilirea riscurilor și asistență reciprocă între autoritățile naționale prin uh, rețeaua europeană. În plus, am uh, cerut și un sistem de supraveghere care să elimine conflictele de interese între cel controlat și cel care controlează și să eliminăm tratamentele privilegiate privilegiante pentru cei care acționează incorrect. Am propus Comisiei să creeze o rețea a operatorilor publici care uh, să verifice conformitatea. Iar uh, membrii să fie numiți în baza competențelor specifice. În plus, autoritățile naționale trebuie să aibă puterea de a face controle eficace chiar și în ce privește pe cei care vând pe internet. Acestea ar fi principalele idei la care ne-am oprit. Sper să putem obține consensul cât mai multor colegi. Mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul doamnei comisar Biencovska. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Mă bucură rezultatul de succes al negocierilor pe regulamentul privind supravegherea pieței și conformitate. Vreau să vă mulțumesc tuturor Parlamentului pentru susținerea acestei inițiative. Este un rezultat important pentru strategia pieței unice. Regulamentul abordează o problemă foarte importantă pe piața unică și anume că sunt prea multe Uh, produse nesigure și non-conforme pe piața noastră. E un pas înainte, va asigura o mai bună protecție a consumatorilor și va duce la o piață unică a produselor uh, uh, și o piață mai corectă în Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc din inimă raportorului Nicola Danti și raportorilor din umbră, domnul Caras, domnul Saimovic și domnul Dalton. Știu că a fost un efort enorm și știu că n-a fost ușor să se termine acest dosar înainte de alegeri vom uh, eram cu toții uh, pregătiți și pentru alte lucruri. Am fi vrut să vedem lucruri uh, din mod diferit. Mai întâi vom pregăti o declarație privind domeniul juridic, temeiul juridic al acestei, acestui regulament, dar în al doilea vom avea o atitudine mai pozitivă începește uniformitatea controlelor la frontierele externe, pentru că ele sunt elemente extrem de importante al acestui regulament. Vom avea oportunitatea unică de a opri uh, produsele uh, nesigure și non-conforme înainte să intre în uh, Uniunea Europeană. Regulamentul va îmbunătăți schimbul de informații între autoritățile naționale și europene și birourile vamale și uh, de asemenea vreau să subliniez acest lucru. Uh, în unele puncte propunerea a fost chiar îmbunătățită, mă gândesc mai ales la uh, adăugarea acestor evaluări între egali de tip peer review. Acest regulament va aduce niște schimbări fundamentale pentru inspectorii la nivel național. Mai întâi, autoritățile vor avea instrumente mai bune și puteri pentru a investiga produsele vândute online Regulamentul dă inspectorilor puterea de a uh, avea de a face direct cu lanțurile de uh, furnizare, cum ar fi centre sau uh, piețe online și, de asemenea, pentru multe categorii va, va exista un reprezentant, va trebui să existe un reprezentant de afaceri în Europeană. Asta înseamnă că autoritățile vor obține mai ușor informațiile uh, de care au nevoie pentru a verifica conformitatea și pentru a rezolva cazurile de nonconformitate. În al doilea rând, uh, se va îmbunătăți relația între autorități și companii prevenirea non-conformităților e mai importantă chiar decât uh, uh, rezolvarea lor și aspectele de poliție de piață. Și cred că multe firme nu știu toate regulile. De aceea, de aceea firmele vor avea canale clare de obținere a informațiilor privind uh, regulile legate de produse în Uniunea Europeană. Și, în al treilea rând, și poate cel mai important, va îmbunătăți cooperarea între toate autoritățile din Uniunea Europeană. După cum știți, Există mai mult de 500 de autorități de supraveghere a pieței în UE în acest moment. Deci produsele uh, me, uh, circulă liber între frontierele noastre interne, dar din păcate enforcement aplicarea regulilor nu, se, nu e la fel de liber. Uh, în cazurile transfrontaliere este nevoie ca inspectorii naționali să poată colabora îndeaproape cu autoritățile vamale și va exista o cooperare la nivel european prin rețeaua de conformitate a produselor. Un singur element lipsește, banii, în special pentru cooperare prin uh, uh, rețeaua pe care am menționat-o de conformitatea produselor, banii trebuie să vină din programul pentru piața unică și sunt foarte bucuroasă că ați fost implicați în mod activ în uh, obținerea acestor fonduri și susțin pe susținerea uh, Parlamentului și mai departe în, din acest punct de vedere. În încheiere, cred că am ajuns la un compromis foarte bun, foarte echilibrat, care reflectă diferitele opinii și preocupări ale tuturor părților și uh, Sper că mâine îl veți aproba. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. În numele Comisiei Envi, Sănătate Publică și Siguranța Alimentelor, domnul Nicolașic, un minut. a Mulțumesc. Siguranța consumatorilor și protejarea pieței interne este foarte importantă și este chiar spre succes a Uniunii Europene. Salut acest uh, proiect de regulament care dorește să mențină și să implementeze reguli armonizate privind produsele, cum ar fi jucăriile, cosmeticele, produsele de curățenie, uh, chimicalele, pneurile, materiale de construcții, pesticidele, deșeurile electrice, și multe altele. Cred că este inacceptabil ca regulile implementate astăzi să nu fie uh, suficient de clare. Uh, 58% din electronice, 32% din jucării și 43% din uh, materialele de construcții uh, care au fost verificate nu uh, îndeplineau criteriile de siguranță. De aceea, sprijin sporirea numărului de controle și, de asemenea, creșterea amenzilor pentru producătorii care fraudează uh, aceste legi. Introducerea testelor la nivel european reprezintă un lucru bun pentru că în felul acesta uh, testarea va fi mai uh, credibilă și de asemenea este important să existe o expertiză de la nivel înalt în domenii complicate precum uh, cel al industriei de produse chimice sau a jucăriilor. Mulțumesc! Continuăm acum cu oratorii numele grupurilor politice din partea PPE-ului, domnul Caras un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule comisar, domnule raportor, domnilor și domnilor. Prima încercare de reformare a sistemului de supraveghere a pieței și de actualizare a avut loc în 2013 și a eșuat. Astăzi, Încercăm din nou să facem același lucru pentru uh, noul sistem de supraveghere a pieței. A fost un demers absolut necesar, mai ales în interesul consumatorilor. Știm că mai ales jucăriile, uh, produsele pirotehnice sau mașinile sunt acele produse care uh, ne pun cele mai mari probleme, pentru că am constatat în practică acest lucru. Și noi suntem de părere că produsele uh, că cei care aduc produse periculoase pe piață trebuie să își asume și răspunderea pentru acțiunile lor. De aceea trebuie să supraveghem mai bine piața pentru a ști cine introduce pe piață produse periculoase și pentru a putea spune cine trebuie să-și asume răspunderea pentru acest lucru. De asemenea, dorim reguli uh, egale ale jocului pentru toată lumea. Toate uh, companiile europene trebuie să respecte aceleași reguli ale jocului, la, la fel ca și companiile uh, interne și externe. Deci toți cei care vor să participe la piața noastră trebuie să beneficieze, să respecte de aceleași reguli. Există mulți comercianți online care uh, au reușit să scape nepedepsiți uh, datorită regulilor care existau. E bine, acest lucru s-a încheiat. Cine uh, nu vine cu produse conforme, cine dorește să fraudeze sistemul, trebuie să plătească și factura pentru acțiunile sale. Trebuie să își asume răspunderea. Îi mulțumesc raportorului uh, pentru cooperarea excelentă și rog să vă rog să sprijiniți uh, acest uh, raport. Noi am colaborat foarte bine și aș spera ca această colaborare să continue. Mulțumesc. Dau acum cuvântul din partea socialdemocraților, doamnei Șaldemoze. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur foarte mult că putem să discutăm uh, în sfârșit despre acest pachet. A sosit momentul să avem controle mai bune pe piața europeană. M-am uh, luptat pentru acest lucru timp de aproape 12 luni și acum uh, chiar a sosit momentul să creștem siguranța produselor. Vestea bună este că uh, se pot în sfârșit controla bunurile care se vând online și care provin din afara Uniunii Europene. Studiile din Danemarca au arătat că jucăriile cumpărate de pe platforme online erau uh, aproape în totalitate neconforme cu reglementările și în astfel de situații avem nevoie de măsuri pe care să le putem aplica pentru a limita circulația produselor periculoase. Mulțumesc! Mulțumim în numele ECR, domnul Tomașici, un minut. Internet e promienio način na koji funcționiramo. Mulțumesc foarte mult. Internetul a schimbat modul în care funcționăm, schimbările în comportamentul uman sunt evidente în toate domeniile vieții. Între altele, facem cumpărături altfel decât făceam înainte de internet. Și pe măsură ce comerțul online crește, o serie de produse, numărul de produse frauduloase, false, de asemenea crește și uh, protecția consumatorilor uh, devine o mare uh, problemă și o mare provocare. Uh, conformitatea produselor reduce frauda și ar crește încrederea consumatorilor. Ar trebui dată speci- atenție specială produselor din țări terțe care adesea nu sunt conforme cu legislația europeană. Și făcând asta, ar trebui să ținem seama de echilibrul uh, pe care trebuie să-l avem între protejarea intereselor consumatorilor și păstrarea unor avantaje cum ar fi viteza, costurile reduse și simplitatea e-commerce-ului. Mulțumesc pentru grupul ALDE, domnul Selimovici, un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acum două luni am uh, cumpărat un uh, nou fier de călcat. Și mi-am ars cam așa. Am o colegă care are copii și a cumpărat câteva jucării care cântau și nu am reușit să le facă să se oprească pentru că începeau să cânte la mijlocul nopții și pentru a le opri trebuia să-i scoți bateriile și să le arunci. Am mai auzit de cineva care a avut un uh, uscător de păr periculos, ur- aproape că îi smulgea părul din cap atunci când îl folosea. Despre asta este vorba în ceea ce privește acest act legislativ, trebuie să ne asigurăm că bunurile vândute pe piața internă sunt sigure și sunt conforme și că respectă regulile care au fost adoptate de acest Parlament. Și a sosit momentul să facem ceva în această privință, pentru că putem să îmbunătățim legislația în uh, ceea ce privește protecția consumatorilor în fiecare zi, dar dacă regulile nu sunt respectate, atunci degeaba o facem. Ceea ce facem aici uh, este să consolidăm supravegherea pieței interne și, făcând acest lucru, ne asigurăm că consumatorii tinerii nu vor mai trebui să îndure niciodată acea uh, căldură insuportabilă a uscătorului sau uh, bateriile care explodează în poșetă. Și cred că avem această datorie față de cetățenii europeni. Trebuie să acționăm pe această direcție. Și este un lucru bun pe care l-am făcut, un lucru bun pe care să îl facem înainte de alegeri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta s-a încheiat runda oratorilor din partea grupurilor politice și urmează acum domnul Sosniers. Un minut. Sprawozdawczość, nowe normy, regulacje, biuro... Da, norme noi, reglementări noi, birocrație, mai multe controle, mai multă supraveghere, amenzi, complicații, dificultăți și iarăși Big Brother. Cam asta găsim în raportul privind supravegherea pieței. Nu trebuie să vă explic eu de ce e o idee proastă și nu o să funcționeze. Haideți să vă spun părțile pozitive. Ce putem face cu acest raport care ar putea să producă și efecte bune? Eu am făcut o figură de origami cu acest raport și puteți face la fel. Mulțumesc. Acum, domnul Coferati, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am auzit că raportorul a spus procentele de produse care sunt considerate încă nesigure și sunt procente destul de mari. 32% dintre jucării cu care, care ajung la copii, 40% din dispozitivele de protecție personală, cele care sunt folosite pentru propriul corp și Acestea uh, vin din uh, creșterea comerțului electronic. Probabil că este inevitabil, dar inevitabil este și să facem acești pași uh, înainte pe care i-am făcut prin textul pe care îl dezbatem acum. Este importantă definiția agentului sau acelei persoane responsabile de informații privind conformitatea. E bine, dar deplâng faptul că n-am reușit să obținem aceste lucruri înainte, pentru că în mandatul anterior Parlamentul a votat un text ambițios, care din păcate a fost blocat de către Consiliu, deoarece Consiliul nu era de acord cu uh, introducerea unora dintre uh, regulile pe care noi doream să le introducem. Păcat. Acum Comisia care urmează va fi cea care va trebui să pună în aplicare în toate țările ceea ce noi am discutat și care sperăm și sperăm că vom adopta mâine. Mulțumim foarte mult. Urmează acum procedura Catch the Eye, cei care s-au înscris la cuvânt, doamna Grapini și apoi domnul Marias

În numele Comisiei Europene, doamna Biencovska are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și pentru contribuțiile din această dezbatere și, în primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră și pentru um, devotamentul pe care l-ați acordat acestui raport. Mâine veți transmite un uh, mesaj și foarte puternic și foarte clar în ceea ce privește supravegherea pieței și conformitatea produselor pe piața unică uh, europeană. Sunt convinsă că acest regulament uh, pe care l-am uh, convenit reprezintă un rezultat echilibrat, unul uh, clar și uh, mi-aș dori o cooperare mai bună între toate autoritățile uh, de supraveghere a pieței din Uniunea Europeană. În felul acesta ne-am adaptat mai ușor la provocările uh, secolului 21. Bineînțeles că uh, în felul acesta se completează și uh, pachetul nostru privind bunurile. Le mulțumesc tuturor celor care au uh, făcut eforturi pe această cale, mulțumesc președinției române pentru sprijinul acordat pe marginea acestui dosar și sunt convinsă că acest regulament va reprezenta un pas înainte foarte important pentru piața unică europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum uh, dau cuvântul raportorului domnului Dantin. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie ca la începutul uh, intervenției mele să mulțumesc raportorilor din umbră. Am omis să fac asta mai devreme. Le mulțumesc pentru buna colaborare pe parcursul lunilor în care am lucrat la acest regulament care este destul de stufos. Echipa de negociere a Parlamentului a fost cu adevărat extraordinară. Totodată vreau să-i mulțumesc și domnului comisar Biencovska și întregii comisii, pentru că în momentele dificile în care am avut nevoie de cooperare din partea ei, a mediat între noi și Consiliu, așadar îi mulțumesc. Mulțumesc președinției austriace cu care am început acest parcurs și mulțumesc președinției române cu care am încheiat acest traseu. În fine, mai spun două lucruri. În ce privește resursele financiare, acest regulament vine împreună cu uh, programul Piața Unică, unde am uh, identificat resursele financiare care ne ajută să asigurăm operativitatea regulamentului, cum a spus doamna comisar. Eu sper că în mandatul următor, atunci când uh, vom detalia programul cu privire la piața internă, să găsim acolo resursele pe care Parlamentul European le-a prevăzut. Pentru că vrem ca regulamentul să ducă la o supraveghere a pieței aplicabilă în practică și pentru asta e nevoie de resurse. În al doilea rând, ce vrem noi prin acest regulament, ce am obținut, să existe condiții egale între companiile europene și cele din afara Uniunii, pentru că prea adesea companiile din afară uh, aveau acces ușor la piața noastră fără a demonstra uh, deplina conformitate a produselor lor. Acum avem un echilibru între companiile noastre și companiile străine și la fel uh, cele care vând online și cele care vând offline. Trebuie să protejăm piața, dar să protejăm și uh, consumatorii. Supravegherea pieței servește la garanții eficace și servește la asigurarea respectării legilor și standardelor de către toată lumea. Aceste standarde uh, reprezintă modelul nostru social până la urmă. Mulțumesc! Mulțumim! Cu asta am încheiat dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre Raportul doamnei Schaldemose, promovarea echității și transparenței pentru furnizorii de servicii de intermediere online. Are cuvântul raportoarea doamna Schaldemose. Mulțumesc! Noi uh, folosim serviciile online uh, atunci când rezervăm uh, camere de hotel sau călătorii, bilete de avion, încălțăminte, îmbrăcăminte și atunci plătim diferite prețuri prin intermediul platformelor online. Pentru noi, consumatorii, ei deschid piața, iar cei care doresc să-și vândă produsele beneficiază de asemenea de serviciile acestor platforme. Așadar, aceste platforme sunt folosite în multe privințe, dar nu există o reglementare a acestui sector. E un fel de vest sălbatic aici. Nu putem să acceptăm uh, condițiile pe care le oferă în acest moment uh, platformele online câteodată nici nu există astfel de condiții și adesea sunt netransparente. Acest lucru este insuficient pentru noi. De aceea este îmbucurător faptul că acum uh, am reușit să cădem de acord cu privire la uh, ideea că avem nevoie de noi reguli pentru promovarea echității și a transparenței pentru cei care utilizează serviciile de intermediere online. Asta înseamnă că consumatorii pot fi mai siguri atunci când vor să utilizeze serviciile oferite online. Ce am reușit să obținem? nu am reușit să ajungem încă la final, dar cel puțin am reușit să punem o bază. O bază pentru o reglementare suplimentară pe această piață. Dorim mai multă transparență și aceasta este obținută prin fapt, prin aceste reguli și de asemenea ă, dorim mai multă echitate în ceea ce privește serviciile furnizate online. Este bine să fie așa. Și cât se poate de concret, am obținut următoarele lucruri. Dacă aceste servicii sunt folosite, atunci condițiile care sunt valabile sunt uh, mai echitabile. Avem o listă întreagă pe care am întocmit-o și uh, care conține um, condiții. În felul acesta se ajunge la mai multă echitate și uh, utilizatorii acestor servicii uh, sunt uh, siguri de regulile valabile. Astfel am reușit să obținem rezultate importante. Comisia, de exemplu, a spus că ar trebui să existe un termen de 15 zile. Noi uh, trebuie să ne asigurăm că uh, se poate rezilia un contract dacă se consideră că condițiile valabile nu sunt suficient de bune. Am uh, făcut o serie de cerințe privind transparența în funcție de diverse situații care pot apărea. Și de asemenea, am stabilit niște parametri care să fie valabili pentru ierarhizare, pentru clasament. Și toate aceste lucruri sunt importante pentru platformele online. Trebuie să se știe care sunt parametrii pentru această clasificare. Aceștia sunt parametri importanți pentru consumatori. De asemenea, termenul cu privire la rezilierea unui contract atunci când platforma dorește să iasă din acest contract. Și acest lucru l-am îmbunătățit. Și de asemenea, cerințele cu privire la motoarele de căutare. A fost foarte important pentru noi ca aceste reguli să fie și aplicate. Să fie aplicate corespunzător și uh, aceste tranzacții să funcționeze cum trebuie. Bineînțeles că statele membre trebuie să aplice aceste reguli și noi trebuie să ne asigurăm că se și întâmplă acest lucru pentru că altfel le uh, adoptăm degeaba. Legislația, în acest caz, uh, trebuie aplicată rapid, pentru că um, nu mai avem mult timp la dispoziție. De asemenea, trebuie să le verificăm uh, cât se poate de repede. Am stabilit și o listă cu punctele care vor trebui verificate în curând din nou. Uh, Per total, pot să spun că există puncte pozitive cu privire la această propunere. Se obține mai multă transparență pentru cei care utilizează serviciile de intermediere online și, de asemenea, se creează condiții egale pentru toată lumea, ceea ce duce la o echitate mai mare. Uh, consumatorii care uh, cumpără și vând produse pe aceste platforme pot avea astfel încredere că vor uh, primi produse bune. Acesta este un pas important, pentru că noi dorim să înființăm standarde globale. De aceea, această muncă este atât de importantă. Vă mulțumesc pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o și mă bucur să continuăm dezbaterea. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Dimec. Sur, președinte, o a piașurtia în interveniu. Domnule președinte, este o plăcere să vorbesc în numele Comisiei Juridice și mulțumesc colegilor cu care am colaborat strâns și mulțumesc și Comisia. Așa cum am auzit, întreprinderile se bazează mai mult pe platforme. Chiar și întreprinderile mai mici se bazează pe platforme pentru a ajunge la consumatori. Deci avem nevoie de un mediu de afaceri mai transparent și mai corect. Am uh, făcut uh, consultări la, în țara mea, Malta, de asemenea, și am uh, văzut cum uh, Europa uh, i-a, a stimulat turismul. Cei care lucrează în, în turism ne, au nevoie de mai multe informații, informații care se adună prin platforme. Uh, Oficiul pentru afaceri din Malta a publicat de asemenea un document, uh, o viziune de viitor pentru transformarea digitală și pentru un mediu de afaceri mai corect. Cred că am uh, abordat adesea aceste chestiuni și uh, trebuie să oferim uh, o posibilitate de a alege pentru consumatori. Mulțumesc! Mulțumesc în numele Comisiei, doamna comisar Gabriel. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, Întâi de toate vreau să mulțumesc Parlamentul European, în special raportoarei doamnei Șaldemose și tuturor raportorilor din umbră pentru eforturile și buna cooperare, grație cărora am reușit ca într-un termen atât de scurt să ajungem la un acord. Parlamentul European a contribuit în mod semnificativ la textul noului regulament. Prin amendamentele dumneavoastră vom crea un mediu mai echitabil pentru platformele și serviciile de intermediere online și pentru uh, consumatorilor. Vom avea un mediu mai previzibil, un mediu mai bine reglementat, care va duce la o mai mare încredere transfrontalieră. Sigur că vrem ca aceste platforme să se poată dezvolta, să inoveze Parlamentul European a venit uh, cu uh, amendamente suplimentare prin care peste un milion de IMM-uri care își oferă bunurile și serviciile prin uh, platforme online să ajungă la clienții lor. Parlamentul a acoperit așadar o deficiență pe care o a identificat-o, anume faptul că serviciile de intermediere online nu se pot sustrage controalelor și mă bucur că există o listă a condițiilor contractuale specifice care garantează un tratament echitabil uh, între furnizorii de uh, servicii de intermediere online și utilizatorii acestora. Noul regulament va fi un instrument foarte puternic și multe dintre propunerile Parlamentului vor contribui la obiectivul nostru principal, anume să creștem transparența, mai ales în ce privește uh, problema clasării rezultatelor. Iar uh, raportoarea a spus foarte bine că pe lângă serviciile de intermediere online, motoarele de căutare vor trebui să ofere informații cu privire la tratamentul diferențiat pe care îl aplică. Aceste companii vor putea astfel să își rezolve mai ușor litigiile. Toate platformele, cu excepția celor mai mici, vor trebui să aibă un sistem intern de uh, procesare a reclamațiilor și să recurgă la acel mediator pe care îl vor identifica din timp pentru a putea să soluționeze toate aceste litigi pe cale extrajudiciară. Textul final a consolidat rolul statelor membre în ce privește punerea în aplicare a regulamentului, pentru că statele membre vor trebui să ia măsuri pentru a garanta o aplicare adecvată și eficace a noilor reglementări. Vor trebui să colaboreze cu noi, cu Comisia, pentru a supraveghea și evalua impactul noilor reglementări și pentru a face schimb de informații pertinente. Sigur însă, munca noastră nu se încheie aici. Noi va trebui să elaborăm linii directoare care să ofere mai multă claritate cu privire la informațiile pe care platformele online și motoarele de cutare trebuie să le furnizeze cu privire la alcătuirea clasamentelor. Și vom colabora cu industria de profil pentru a redacta un cod de conduită pentru a completa regulile existente. Mă bucur că acest text la care am ajuns păstrează spiritul și abordarea abordării noastre inițiale și că are un uh, echilibru foarte bun prin care încurajăm și platformele online să evolueze. Este o primă etapă, dar este deja un uh, mare câștig. Amintesc faptul că experții independenți uh, lucrează la un raport preliminar pe care îl așteptăm în cursul acestui an și în 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, de la punerea în aplicare, vom face o revizuire riguroasă pentru a putea continua acest proces. Și sper ca Parlamentul să aprobe acest regulament mâine la vot. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum, în numele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, doamna Zaborska, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar Platformele de internet sunt o mare oportunitate pentru firmele de familie, pentru startup-uri, pentru companiile locale. Ele pot să lanseze o activitate, să ofere servicii de calitate, să angajeze oameni, să creeze locuri de muncă. Trebuie să ne asigurăm așadar că există condiții egale pentru toată lumea. Compromisul pe care l-am realizat merge mai departe, în unele cazuri decât s-a, inițiat, s-a intenționat uh, inițial. În avizul meu, în numele Comisiei ITRE, am încercat să restrâng reglementarea la minim. Nu cred că e treaba noastră să impunem modele de afaceri, ci doar să stabilim un uh, cadru juridic clar. Totuși, pot susține compromisul uh, atins fără nicio problemă. Aș vrea să mulțumesc colegilor care au susținut abordarea mea în Comisia ITRE și de asemenea aș vrea să felicit pe doamna Moze și domnul Juvan, raportorul din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice, în numele PPE, domnul Juvan, o minut și jumătate. Domnule președinte, printre marile succese înregistrate de Uniunea Europeană se numără, bineînțeles, și piața unică. În ciuda tuturor defectelor sale, eu sper ca uh, Uh, companiile noastre se vândă către 500 de milioane de cetățeni și nu către 65 de milioane de francezi doar. Suntem pe cale să creăm o piață unică digitală, care încă nu are regulile necesare. Tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să elaboreze aceste reguli pentru a nu um, se lăsa afectată de uh, celelalte puteri ale lumii care să ne impună condiții, condiții uh, abuzive platformelor și companiilor noastre, iar relațiile dintre platforme și uh, companiile furnizoare trebuie să fie echilibrate. Dacă un francez își rezervă o cameră la un hotel din Italia, să zicem, printr-o platformă care are sediul în Irlanda, care este dreptul care se aplică, dreptul francez, italian sau irlandez? Vedem bine că este o problemă și care aceasta poate fi rezolvată doar la nivel european. Trebuie să protejăm IMM-urile europene și asta înseamnă să le oferim un drept european armonizat, comun, care să se aplice în cele 27 de state membre. Prin acest text, Parlamentul arată că este o instituție democratică care nu se pleacă în fața lobby-ului sau al, a unui interes anume. Eu, uh, domnule președinte, după două mandate, nu am decât uh, un singur uh, dor, anume să se păstreze acest spirit. Mulțumesc! Mulțumim în numele socialiștilor și democraților. Urmează uh, doamna Gebhardt. Deci, mulțumesc, domnule președinte. doresc să îi mulțumesc doamnei Șaldemoze pentru munca, munca sa cu adevărat excelentă și în numele grupului mm, SND doresc să îi spun că o sprijinim întru totul și că mâine vom recomanda votul favorabil pentru acest raport. Platformele online precum uh, Booking, uh, Apple Store sau uh, eDreams, toate acestea joacă în lumea digitală un rol tot mai important. Puterea tot mai mare a platformelor online merge mână în mână și cu o scădere a drepturilor utilizatorilor comerciali. Acest uh, regulament aduce mai multă ordine pe această piață. Vorbim mai mult, de mai multă echitate și de mai multă transparență. Interzicerea practicilor neloiale și a mecanismelor uh, care îngreunează tranzacțiile și de asemenea printr-o, um, printr-o uh, unitate, printr-un centru de supraveghere specială. În felul acesta și supravegherea va fi una mai eficientă și eu cred că acest lucru este bun pentru IMM-uri, dar și pentru consumatori. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea ALDE, doamna Cearanzova. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Cheia, elementul cheie pentru orice afacere este onestitatea față de consumatori, dar și față de partenerii de afaceri. Acest regulament se asigură asigură această transparență mai mare de care este atâta nevoie și nu impune regula, reguli inutile platformelor și comercianților. Comerțul online este viitorul economiei noastre și nu trebuie să distrugem jucătorii noștri europeni într-o încercare greșită de a atrage pe jucătorii internaționali. Domnule președinte, calea spre iad este pavată cu intenții bune unii din acest, apartament au, din acest parlament au considerat acest regulament drept un instrument politic, ca o modalitate de a schimba politica de competitivitate uh, pe ușa din spate. Mă bucur că, până la urmă, uh, bunul simț a prevalat și nu pot decât să mulțumesc raportorului pentru acest lucru. Ea a avut uh, curajul să găsească un acord echilibrat Uh, și s-a luptat împotriva unor măsuri care ar fi avut efect negativ asupra economiei și pieței unice digitale. De aceea, uh, grupul ALDE va susține mâine la vot rezultatul trialogului și încurajez uh, toate platformele și toți comercianții să folosească acest nou instrument la maxim. Numai prin adoptarea celor mai bune practici și printr-o autoreglementare eficientă, că piața va fi corectă pentru toți. Mă tem că dacă platformele nu se folosesc de această ocazie, nu vor mai avea alta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele verzilor, doamna Reda, un minut. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, platformele sunt o șansă foarte importantă pentru IMM-urile europene. Fie că este vorba de o persoană care lucrează ca dezvoltator de software sau cineva care își vinde propriile produse, platformele fac posibil pentru mici actori să intre în concurență cu mari actori și să ajungă la uh, clienții la care altfel nu ar fi putut ajunge. Ceea ce este motivul pentru care anumite companii europene doresc câteodată să extindă acest regulament mai mult decât ar fi rezonabil. Însă, platformele devin o problemă atunci când efectele de rețea le fac să fie atât de mari încât pot să dicteze anumite condiții uh, neloiale uh, clienților lor de business. Noi dorim mai multă echitate și transparență pe această piață și cred că este foarte important să facem acest lucru, iar doamna Moze, prin acest raport, a reușit să se asigure că uh, nu va exista un spațiu de manevră prea mare pentru platforme și că nu vor exista obligații nerezonabile pentru uh, actorii mai mici de pe piață, care sunt foarte importanți pentru afacerile europene. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această muncă. Este grozav să observăm că se poate ajunge la un consens atât de mare în ceea ce privește raportul privind platformele online. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Danti, un minut. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar Gabriel, dragi colegi, acest uh, regulament are meritul de a restabili raporturile de echilibru între uh, platformele și uh, peste un milion de furnizori de servicii online, de care depindem cu toții. O să avem mai multă transparență cu privire la bunurile și serviciile oferite online și mai multă informație cu privire la parametrii care duc la clasificarea ofertelor în rezultatele căutării și o mai bună definiție a termenilor și condițiilor impuse de platforme. Aceste norme vor duce la beneficii pentru peste un milion de cetățeni care tot mai adesea aleg să achiziționeze online, din cauza că prețurile sunt mai mici. Vor avea astfel uh, acces la uh, informații cu privire la aceste bunuri și servicii. Parlamentul nu s-a plecat în fața intereselor uh, giganților digitali, ci a elaborat reguli noi pentru a proteja partea contractuală cea mai dezavantajată. Mulțumim foarte mult! Urmează Acum uh, intervențiile spontane pentru că am încheiat lista vorbitorilor, dar nu s-a înscris nimeni la chiar știai, deci îi dăm cuvântul doamnei comisar Gabriel. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea încă o dată să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului pentru comentariile și observațiile făcute. Țin să subliniez încă o dată uh, din, în numele Comisiei că ne bucurăm Uh, pentru acordul obținut pe acest regulament. Așa cum ați spus, pe bună dreptate, el reflectă un bun echilibru între diferitele puncte de vedere politice și între interesele părților implicate. Așadar, un vot pozitiv pe acest regulament ar transmite un mesaj puternic și clar IMM-urilor, cetățenilor europeni, că Uniunea Europeană este capabilă să garanteze transparența și o previzibilitate crescută în mediul platformelor online. Așadar, încă o dată, mulțumesc doamnă raportor, doamnă Șaldemoze și de asemenea tuturor celor care au contribuit la eforturile uh, necesare pentru ca acest dosar să progreseze rapid și cred că datorită muncii noastre comune am făcut un pas important înainte pentru piața unică digitală, pentru întreprinderi și pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Și acum dăm cuvântul raportoarei, doamna Șaldemoze, două minute. Øh, mulțumesc. Și eu uh, doresc să le mulțumesc tuturor celor care uh, au contribuit la acest raport. Mă bucur foarte mult că s-a ajuns la acest rezultat atât de echilibrat. Acest lucru este bun atât pentru întreprinderi cât și pentru platformele online și, după cum spusesem și înainte, este un lucru benefic și pentru consumatori. Bineînțeles că am reușit să obținem acest rezultat numai datorită cooperării foarte bune. Așadar, le mulțumesc tuturor celor implicați, precum și președinției române. Am avut negocieri dificile, dar bune în același timp. Mulțumesc uh, și domnule comisar și, de asemenea, Mulțumesc tuturor celor care mi-au oferit uh, ajutor, precum și pentru sprijinul Comisiei, pentru că numai uh, datorită acestuia am reușit să ajungem la acest rezultat. Iată că, colaborând, se poate ajunge la un rezultat pozitiv un rezultat care să fie în beneficiul uh, întreprinderilor și al consumatorilor în aceeași măsură. Știu că acest rezultat este doar un prim pas, dar mă bucur să lucrăm în continuare pe această direcție. Să vedem cum putem să dezvoltăm lucrurile în continuare, pentru că eu cred că această legislație poate să fie foarte importantă pentru uh, piața platformelor din Europa și de la nivel mondial. Există aici uh, necesitatea de reglementare și totul trebuie să fie configurat transparent și corect și am reușit acest lucru. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc! Cu aceasta se încheie această dezbatere, iar votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul uh, domnului Daniel Dalton uh, cu privire la mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme. Dau cuvântul pentru patru minute raportorului domnului Dalton. Thank you very much, uh, Mr. President. Well, this package... Mulțumesc, domnule președinte. Acest pachet, practic, renoiește protecția pe care o oferim consumatorilor în noua epocă digitală, pentru că ei vor uh, primi mai multe informații atunci când fac o achiziție. Mulțumesc raportorilor din umbră, comisie și președinției române pentru că s-au strădit atât de mult ca să ajungem la un acord înainte de alegerile europarlamentare. Am avut uh, doar uh, un trialog după 10 ore de negocieri dure, am reușit să ajungem la un acord. Poate că unii știți că acest acord a fost apoi uh, ajustat puțin de către comisie, care a spus că uh, are nevoie de un mandat mai clar. Deci, prin urmare, am ajustat puțin uh, unele aspecte, dar esența rămâne. Consumatorii nu mai pot fi păcăliți de consume cu standarde de calitate diferite, dar comercializate ca fiind identice în state membre diferite. Știu că unii colegi uh, consideră că ar fi trebuit să mergem mai departe și au depus amendamente în acest sens uh, pentru votul de mâine, dar dați-mi voie să fiu clară. Dacă sunt adoptate aceste amendamente, întregul acord se va prăbuși, pentru că Consiliul și Comisia au spus că sunt deja la limită, nu mai pot ceda nimic. Dacă, accept, dacă aprobăm amendamentele, pică tot acordul. Asta înseamnă că uh, nu mai putem uh, actualiza aceste norme de protecție a consumatorilor cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri. Nu îi mai putem ajuta pe consumatori, nu ajutăm nici autoritățile de protecție a consumatorilor pentru că nu vor putea să aplice sancțiuni și nu îi vom ajuta nici pe producătorii care, care vor continua să fie afectați de către concurenții care nu respectă regulile. Deci nu ar corespunde deloc realității politice. Ar însemna că uh, geolocalizarea este întârziată ani de zile. Însă, pentru prima dată am reușit să abordăm corect problema calității diferențiate a produselor și avem pași concreți pe care n-ar trebui să îi anulăm prin amendamente nerealiste. Să nu uităm că e vorba de mai mult decât o simplă diferență de calitate a produselor. Avem cerințe vitale care nu pot fi amânate la punere în aplicare. În uh, Regatul Unit am avut, uh, de pildă, um, mai multe instanțe în care um, nu s-a um, nu s-a respectat ceea ce se vindea, de pildă, bilete la concert sau uh, bilete la tot felul de evenimente erau, de fapt, păcăleală. Prin... Noi, cred că, noi credem că în era internetului ar trebui să informăm consumatorul. Lumea online conține o cantitate uriașă de informații pe care consumatorul o poate accesa, însă acele informații trebuie să fie veridice și consumatorul trebuie să știe că se poate baza pe informații atunci când caută un produs. Mă bucur că ne bucurăm de sprijinul Comisiei și că astfel vom putea să consolidăm drepturile consumatorului european. Va exista un uh, punct de identificare unic prin care uh, consumatorii să își poată uh, rezolva problemele, să poată să facă reclamații. Este important pentru a crește încrederea în comerțul electronic. Dacă mâine reușim să adoptăm acest acord, Înseamnă că n-a trecut decât un an din momentul în care Comisia a venit cu propunerea și noi ne-am încheiat munca. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem la un compromis, Secretariatului INFO și Serviciului Juridic pentru devotament. Aceste noi norme vor, vor avea un uh, efect real asupra vieții consumatorului de zi cu zi. Haideți să nu mai întârziem nici măcar o zi să adoptăm mâine acest text. Președintele, mulțumim. Acum, în numele Comisiei Europene, Domnule președinte, stimați membri, dați-mi voie să încep prin a mulțumi raportorului, domnul Dalton, raportorilor din umbră din Comisia imco pentru munca uh, susținută care a permis un acord rapid pe acest dosar extrem de important. El merge mult dincolo de propunerea Comisiei, mult mai departe decât propunerea Comisiei în multe aspecte. Mulțumesc Parlamentului pentru impulsul pe care l-a dat în îmbunătățirii drepturilor consumatorilor, mai ales în legătură cu piețele digitale. Dar, în adi- ă, suplimentar, această directivă întărește aplicarea drepturilor consumatorilor pentru că oferim sancțiuni mai armonizate și cu dinți. Autoritățile ă, consumatorilor din toate statele membre vor putea Uh, să amendeze companiile care afectează consumatorii cu până la 4% din rulajul lor anual. Victimele practicilor incorrecte vor putea să ceară despăgubiri de la comercianți prin anularea contractului și uh, uh, prin compensarea pagubelor. Asta va facilita uh, disputele în justiție și în afara justiției. Noua directivă introduce de asemenea o serie de noi măsuri care să evite uh, păcălirea consumatorilor online și pentru a îmbunătăți transparența uh, online. Uh, de asemenea, uh, susținem uh, analizele uh, produselor false și alertele în legătură cu astfel de produse și uh, nu va exista, nu va mai exista niciun fel de reducere falsă a prețurilor care să păcălească consumatorilor. Va trebui să fie o indicație clară că și atunci când consumatorul a fost de acord cu un contract care nu presupune schimbul de bani, acesta are totuși niște drepturi. Acum, uh, începește calitatea duală. Știu că mulți membri ai Parlamentului au luptat împotriva acestei chestiuni timp de ani de zile. Asta a ajutat uh, să se atragă atenția și mai mult asupra chestiunii și pentru a o aduce pe agenda politică. Prin urmare, sunt mândră că Comisia, noul uh, Uh, acord pentru consumatori a propus pentru prima dată o propunere legislativă pe acest, uh, pe acest subiect pentru ca tratamentul dublu al consumatorilor în europeană să înceteze și noua regulă uh, că un produs să aibă aceeași compoziție peste toată Uniunea Europeană este respectată. Asta a fost o chestiune foarte sensibilă în negocieri și textul care este acum pe masă e un compromis care s-a realizat între Parlament și Consiliu după și sunt de acord cu domnul Dalton, după negocieri foarte grele, dar aș spune constructive. Vrem ca sectorul privat să-și asume responsabilitățile și să uh, înceteze calitatea, cu această calitate duală. Este absolut clar acum că nu pot să trișeze la calitate și să vândă uh, produse diferite cu același ambalaj în țări diferite. Și asta e un mare pas înainte. Mă bucură de asemenea că deja uh, Uh, sub presiune am impus uh, ca mulți fabricanți deja să-și schimbe rețetele ca să aibă același produs peste tot în Uniunea Europeană și pașii pe care am făcut cu propunerea Omnibus și ca urmare a schimburilor de opinii pe aceste chestiuni uh, sunt extrem de importanți și știu că multe alte companii acum încearcă să elimine toate aceste diferențe de calitate și testele pe care le facem arată că există multe produse care trebuie să dispară de pe piață. Mă aștept ca producătorii să înceteze orice diferențiere. Cei care vor continua trebuie să aibă motive justificate să o facă. Astfel de comercianți ar trebui să fie în poziția de a-și demonstra motivele legitime. De aceea considerăm că uh, Uh, punerea pe o listă neagră ca a oricei diferenție, a oricărei diferențieri ca o practică înșelătoare nu e soluția cea mai bună. Mecanismul uh, uh, directivei privind comerțul neloial este în articolul 6, nu în anexa privind practicile înșelătoare. Cred că nu este mai puțin eficientă din acest punct de vedere. Articolul 6 este folosit în mod constant ca bază, ca temei juridic de către autoritățile naționale din Uniunea Europeană. Cel mai recent, de exemplu, autoritățile italiene uh, l-au folosit ca să amendeze Wizard sau Ryanair pentru că au păcălit consumatorii în legătură cu prețul real al biletelor. Autoritățile de protecție a consumatorilor din statele membre se bazează foarte mult în acțiunilor pe acest articol. Recent uh, s-au publicat uh, rezultatele acțiunilor împotriva șase mari companii de închirieri de automobile care nu au explicat foarte clar conținutul serviciilor lor și au împiedicat oamenii să iau o decizie informată. Același lucru se va face în viitor, începește utilizarea ilegală a calității duale a produselor. Comisia va monitoriza îndeaproape implementarea acestor prevederi și vom continua eforturile ca să îmbunătățim capacitățile de uh, aplicare ale statelor membre. Anul acesta, din nou, propunem un milion de euro în uh, granturi uh, pentru programele de protecție a consumatorilor. Și grație unui proiect pilot de la Parlamentul European vom putea implementa 1,2 milioane de euro granturi pentru asociațiile consumatorilor ca ele să-și dezvolteze capaci- dezvolte capacitățile de testare. În fine, există o clauză de revizuire finală în text și ne angajăm să evaluăm situația la 2 ani după intrarea în vigoare a directivei ca să vedem dacă ar trebui să uh, evoluăm către soluții mai uh, dure. Stimați membri, dați-mi voi să exprim uh, speranța sinceră că această directivă modernizează și aplică mai bine drepturile consumatorilor și că va fi votată mâine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Acum trecem mai departe la vorbitorii în numele grupurilor politice, în numele PPE doamna Tunun Hohenstein, o minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor. În această directivă există soluții bune pentru consumatori. Însă, această directivă nu rezolvă cea mai importantă dintre probleme, și anume calitatea diferită a produselor care au același ambalaj. Avem aici o serie de excepții uh, justificate, o listă cu acestea. Deci, uh, excepții justificate. Ei bine, această directivă nu interzice practicile neloiale. De exemplu, almete. Am uh, cumpărat această cutie de almete la kel Este din brânză de vaci și 100% naturală. Și almete la Cracovia are, uh, este făcută din lapte praf și are și alți, uh, alte adaosuri, precum uh, E340 sau altele. Și almete pe care am cumpărat-o la Cracovia conținea stabilizatori de gust care uh, nu existau în brânza Philadelphia de la Kel sau uh, ceaiul. Ceaiul cumpărat la Cracovia care conținea suc de piersică și un alt uh, ceai cumpărat la Kel, care avea de 50 de ori mai mult uh, din acest ingredient. Așadar, astfel de practici ar trebui să fie interzise. Și vă rog să mă sprijiniți pe această cale, pentru că în Uniunea Europeană nu avem consumatori mai buni și mai uh, proști. Piața trebuie să fie corectă și anume pentru toată lumea. Vă mulțumesc și acum uh, pentru SND Doamna Gebhardt. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Trebuie să vă spun cât se poate de cinstit că în acest uh, pachet de măsuri pe care îl vom vota mâine există o serie de propuneri foarte bune și de asemenea îmbunătățiri importante pentru cetățenii și consumatorii europeni. Și doresc să mulțumesc raportorului pentru munca foarte bună, dar și doamnei comisar și președinției Consiliului care au contribuit în mod semnificativ pentru a trece acest raport. Printre aceste măsuri pozitive se găsește și moder- modernizarea transparenței platformelor. Am uh, inclus aici și serviciile care uh, presupun date, deci cele uh, care nu presupun costuri uh, și pentru care sunt valabile aceleași drepturi. Ne-am asigurat că oferirea unor uh, unei asistențe mai bune în ceea ce privește uh, asistența juridică uh, este inclusă aici și de asemenea și multe alte lucruri, cum ar fi sancțiunile atunci când se încalcă uh, prevederile privind protecția consumatorului uh, care este ancorată în legislația europeană. Și aici vorbim de amenzi de cel puțin 4% din cifra de afaceri anuală.